Good afternoon, ladies and... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Dați-mi voie să deschid ședința din această după-amiază a Comisiei Regii. Sper că colegii care încă nu sunt prezenți în sală să apară cât de curând. Avem o ordine de zi deosebit de interesantă pentru astăzi. Înainte de toate, am plăcerea să îi urez bun venit doamne ministru Plum, ministru din România. România a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene de la data de 1 ianuarie acestui an. Astăzi vom avea plăcerea de a asculta care sunt prioritățile președinției române cât și să discutăm despre politica regională și de dezvoltare cu doamna ministru Plumb. Vom proceda ca de obicei, voi da înainte de toate cuvântul doamnei ministru pentru a-și prezenta prioritățile, după care am să dau cuvântul membrilor Comisiei Regii pentru întrebări și observații, după care doamna ministru va răspunde. Prin urmare, fără nicio întârziere, îi dau cuvântul de îndată doamne ministru Plumb. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, stimați membri ai Parlamentului European. Este o plăcere pentru mine să mă aflu astăzi aici cu dumneavoastră și să vă prezint prioritățile președinției române a Consiliului Uniunii Europene. Aș dori să vă mulțumesc că mi-ați oferit această ocazie. Președinția, programul președinției române urmărește să aducă o contribuție semnificativă la agenda Uniunii Europene. Se concentrează pe dosare importante, printre care viitorul politicii de coeziune contextul în care am preluat președinția rotativă a Consiliului este unul care prezintă numeroase provocări. E vorba de subiecte care au un impact considerabil atât asupra vieții cetățenilor cât și asupra guvernelor naționale. Avem uh, ambiții realiste în ce privește președinția noastră. Realiste deoarece Președinția noastră va trebui să facă față alegerilor europene pentru Parlamentul European, să gestioneze dosare dificile precum uh, cadrul financiar multianual, dosar care nu se va finaliza în timpul președinției noastre și care va avea repercursiuni asupra negocierilor pentru politica de coeziune. În același timp, va fi o președinție ambițioasă, deoarece Vom încerca să fim cât se poate de eficienți, să finalizăm dosare importante. Din această perspectivă, România dorește să joace rolul unui mediator imparțial, unui facilitator de consens pentru a promova obiectivele europene. Președinția română va pune accentul pe cetățeni ne vom concentra pe promovarea dosarelor cu caracter legislativ și non-legislativ pentru a înregistra rezultate tangibile pentru cetățenii europeni, pentru ca în acest fel să ne aducem contribuția la Uniune Europeană mai puternică, mai democratică, mai apropiată de cetățenii săi. Dezbaterea referitor la viitorul Uniunii Europene este de o importanță deosebită. Sperăm că summitul de la Sibiu, de pe data de 9 mai, va fi o adevărată piatră de temelie pentru consolidarea proiectului european. Reprezintă un moment important în structurarea și proiectarea unei Uniuni Europene mai puternice, mai unite. Motoul președinției noastre coeziunea, o valoare comună europeană, reflectă simultan nevoia imperioasă de unitate și cooperare între statele membre, cât și nevoia unei coeziuni economice, sociale și teritoriale suplimentare, așa cum prevăd tratatele. Logo-ul nostru, o versiune stilizată a lupului dacic, de pe steagul lui Decebal reflectă uh, o Românie dinamică. Prioritățile legislative și nelegislative pot fi grupate uh, în următorii uh, dimensiuni Europa convergenței, Europa, o Europa mai sigură, o Europa a valorilor și Europa un actor global, toate de importanță egală. Am să mă concentrez pe prima dimensiune, deoarece uh, reunește dosarele legislative adoptate la Comisia Regii. Convergența în Uniunea Europeană este un dosar unde toată lumea câștigă. Politicile Uniunii Europene contribuie la reducerea decalajelor economice și teritoriale în Uniunea Europeană. Puterea economică a Uniunii Europene este influențată de capacitatea de convergență a economiilor naționale. Doar în acest fel poate fi un real actor pe scena globală. Prin urmare, competitivitatea pieței unice și creșterea economică reprezintă priorități cheie pentru noi. Pachetul legislativ pentru politica de coeziune reprezintă un element important în viitorul cadru financiar multianual. Salutăm propunerea înaintată de comisie, îndeosebi când vine vorba de acele dispoziții menite să reducă sarcina administrativă, să sporească flexibilitatea și proporționalitatea. În acest fel, uh, se, re- se reflectă ambiția celor doi colegiuitori de a simplifica inițiativele legislative pentru că acestea, aceste politici să fie mai ușor de folosit de către beneficiari. În mandatul nostru construim pe baza progresului realizat de președinția austriacă și vom continua cu toate pânzele sus în ce privește toate inițiativele care fac parte din pachetul um, actual, mai ales în ce privește regulamentul privind dispozițiile comune. Obiectivul președinției române este de a continua negocierile în mod dinamic pentru a înregistra un progres semnificativ în cadrul negocierilor de la Consiliu și pentru a pregăti în acest fel trilogul cu Parlamentul European pentru ca dosarul legislativ să fie adoptat la timp, punând în acest fel premizele pentru o politică de coeziune de succes în intervalul de după 2020. Președinția română urmărește atingerea unei par- abordări parțial generale în ce privește blocurile tematice, construim pe baza progresului înregistrat de președinția austriacă și ținând cont de negocierile referitor la cadrul financiar multianual. Intenționăm să intensificăm um, pasul negocierilor referitoare la cele șase blocuri tematice rămase, cadrul de performanță, sprijin financiar din partea fondurilor, gestionarea financiară, monitorizare și evaluare, comunicare și vizibilitate, domeniul de aplicare și definiții și cadrul financiar. În ceea ce privește FEDER și Fondul de Coeziune și regulamentele aferente, președinția română va continua discuțiile pe baza progresului înregistrat de președinția austriacă, în intenția de a ajunge la opoziția Consiliului. Exact uh, aceeași abordare și pentru blocul 2, uh, cadrul de activare și condițiile aferente. În ce privește dosarul Interreg, nu s-a înregistrat un progres semnificativ până acum care să permită uh, consolidarea unui mandat a Consiliului. Cu toate acestea, discuțiile la nivel tehnic au început la 1 ianuarie. Progres se va înregistra la Consiliul de Afaceri General din iunie. Salutăm uh, deschiderea negocierilor interinstituționale cu Parlamentul European, atât la nivel politic cât și tehnic. Odată ce cei doi colegiuitori își uh, vor avea, uh, își vor finaliza mandatul. Consiliul uh, are mandat de negocieri privind primul bloc, programare și planificarea strategică, și blocul cu numărul 5, și anume gestiune și dispoziții de control. Pentru că s-a ajuns la un acord în cadrul președinției austriece. Eforturile președinției române se vor concentra asupra Consiliului de pe 25 iunie de afaceri generale, atunci când miniștrii vor sprijini progresul înregistrat în timpul semestrului european, oferind îndrumări suplimentare. În ceea ce privește strategiile macroregionale, un cadru important pentru cooperarea strategică, Sperăm să ajungem la concluziile Consiliului pe baza raportului unic de implementare publicat de Comisie. Avem încredere că președinția română a Consiliului European va ajunge la rezultate concrete. Suntem conștienți că nu putem ajunge la aceste rezultate fără sprijinul celorlaltor state membre și fără sprijinul instituțiilor europene. Iată de ce ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră, al dumneavoastră deosebi, pentru ca președinția noastră să fie una încununată de succes care să dea rezultate concrete. Evenimentele cele mai importante pentru uh, politica de coeziune care se vor organiza în timpul președinției noastre în România vor fi, în primul rând, dialogul informal al ministrilor, Consiliul informal uh, al ministrilor referitor la politica de coeziune pe 11-12 aprilie, un consiliu informal referitor la dezvoltarea urbană pe 13-14 iunie, cât și summitul uh, Comitetului Regiunilor, care se va organiza pe 13-15 martie. Vom avea plăcerea deosebită de a vă invita să participați la aceste evenimente. Aș dori să vă spun că președinția noastră este una complet deschisă. Vrem să purtăm un dialog sincer cu dumneavoastră. Vă ascultăm, uh, în același timp uh, ascultăm statele membre, încercând să facem tot ce ne stă în putință pentru a înainta cu dosarele referitoare la inițiativele legislative atât de importante și aș dori să vă mulțumesc pentru efortul dumneavoastră pentru lupta pe care ați purtat-o pentru a apăra politica de coeziune, politică care în continuare este cea mai importantă politică de investiții în Uniunea Europeană. Am încercat să facem tot ce ne-a stat în putință prin cooperare, prin un dialog deschis pentru a construi un proiect european solid în avantajul tuturor cetățenilor europeni. Vrem să garantăm o dezvoltare durabilă, să asigurăm competitivitatea și creșterea economică. Bineînțeles, toate acestea în avantajul și pentru binele cetățenilor noștri europeni. Dați-mi voie să vă spun că am încredere că vom reuși. Vă spun asta în calitate de ministru pentru fondurile europene din România, cât și în calitate de reprezentant al președinției române. Vă spun că vom lupta pentru a apăra politica de coeziune, ținând cont de legătura sa cu viitorul cadru financiar multianual. Am convingerea că vom uh, obține bune rezultate. Vă cunosc pe toți, pe dumneavoastră și uh, sunt încântată să mă aflu încă o dată în Parlamentul European alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot ce ați făcut, tot ce faceți și mă aflu la dispoziția dumneavoastră pentru a vă răspunde la orice întrebare ați avea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you, Minister, and, uh... Vă mulțumim foarte mult, doamna ministru. Acum le voi da cuvântul colegilor. De obște, începem cu coordonatorii. Și trei sunt prezenți acum în sală, așa că am să le dau întâi cuvântul, după care dau cuvântul celor eurodeputați, începând cu doamna Crel. Danke, Frau Vorsitzende, äh, Frau Ministerin. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă ministru. Mă bucur că sunteți aici. Îmi pare rău uh, că am avut o mică întârziere. Am sosit cu câteva minute întârziere, însă uh, știți că astăzi are un loc un eveniment. Colegi din Parlamentul Landului meu Uh, au venit la Bruxelles și uh, voiau uh, și ei să vadă cum funcționează Comisia Regii și de aceea am ajuns cu câteva minute întârziere, îmi cer scuze. Dar, în orice caz, vă pot spune că mă bucur de faptul că președinția română a uh, fixat ca prioritate politica de coeziune în programul său uh, de activitate, pentru că cred că e un semnal uh, politic foarte puternic în statele membre, respectiv că tot ce ține de investițiile solidare în Europa reprezintă o chestiune foarte importantă. Și mă bucur Uh, de faptul că am uh, reușit să aducem uh, încredere în Uniunea Europeană și astfel putem transmite un semnal că respectiv că investițiile din regiunile Uniunii Europene în, la nivel local, în orașe, în sate, în regiuni vor fi continuate cu angajamentul necesar. Probabil că ați auzit deja, de dimineață am Votată poziția noastră privind regulamentul uh, referitor la dispozițiile comune. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au participat la vot și care m-au ajutat. Rezultatul a fost uh, foarte pozitiv și sper ca prin votul de la plenară, care probabil că va avea loc la sesiunea plenară din februarie, să primim mandatul pentru a continua în această direcție, cât mai repede să începem negocierile cu președinția. Pentru că cred că într-adevăr, miza o reprezintă uh, responsabilitatea uh, parlamentarilor. Deci înainte ca Parlamentul uh, să își încheie mandatul, Parlamentul trebuie să-și fi făcut treaba, să-și finalizeze misiunea și deci pentru noi este un fel de asumare a răspunderii, respectiv să ducem cât mai departe negocierile pentru politica de coeziune. Bineînțeles că Problema care se pune o reprezintă structura, gestionarea, uh, programarea fondurilor, dacă vom uh, reuși să facem uh, pași importanți înainte, Parlamentul este gata să înceapă negocierile și cred că până în plenarea din aprilie să ajungem suficient de departe astfel încât să putem încheia primele blocuri. Uh, nu numai pentru activitatea Parlamentului ar fi util, ci și uh, cred că am uh, crea mai multă încredere în rândul cetățenilor dacă am subliniat foarte clar că depunem toate eforturile necesare aici la Parlamentul European pentru a oferi aceste posibilități de investiții în continuare. Uh, din păcate, uh, nu vom reuși să uh, votăm cadrul financiar în timpul președinției dumneavoastră, dar cred că pașii pe care îi vom face, vom face acum vor reuși să dăm posibilitatea regiunilor să aibă speranțe pentru anii viitori în legătură cu planificarea. Am votat regulamentul privind dispozițiile generale. Cu Interreg uh, continuăm. Raportorul nostru din umbră uh, va spune ceva în acest sens, uh, sunt convinsă. În orice caz, am stabilit calendarul, avem câteva date în ceea ce privește uh, negocierile, iar în ceea ce privește fondurile de coeziune în domeniul uh, politicii regionale vom uh, obține succes astfel încât cel mai târziu la plenară să ajungem în luna martie și să începem cu trilogul cred că e o răspundere pe care o avem față de electoratul nostru, dar și față de regiuni, față de orașe și municipii. Sprijin Uh, și uh, continuarea negocierilor la Consiliu Uh, știu că uh, mandatul uh, va fi foarte important, e foarte important pentru președinția dumneavoastră să obținem mandatul. Nu se știe sau nu s-a știut suficient că e pentru prima dată când România asumă președinția și deci cu această cale aș dori să vă urez mult succes. Avem foarte puțin timp la dispoziție, având în vedere mandatul care se încheie, dar în orice caz noi vă vom sprijini astfel încât președinția dumneavoastră să fie încununată de succes. Mulțumesc! Uh, thank you very much, Ms. Mulțumim, domnul Tomașici acum. Doamna, Doamna Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă ministru, bun venit în Comisia noastră parlamentară. Mă bucur că România eh, se află acum la președinția Consiliului de Ministri. România este o fostă țară comunistă, iar Croația va prelua această președinție în 2020, cred că putem, prin urmare, să învățăm multe de la țara dumneavoastră. Vă doresc mult succes. Știu că sunt programate deja foarte multe triloguri. Mm, sper să fiți în măsură să terminați cât mai multe dintre aceste negocieri interinstituționale. Cum știți, urmează alegerile europarlamentare și trebuie să ținem seama și de acest lucru. Sper cu toate acestea că veți avea o muncă încununată de succes, că ne veți arăta că e, țările din Europa de Est pot să facă și ele o treabă foarte bună și că nu uh, primiți ordine sau instrucțiuni de la comisie, ci că uh, veți asuma un leadership în interesul cetățenilor europeni. Domnul Van Miltenberg. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, bun venit, doamnă ministru. Comisia pentru Dezvoltare Regională. Eu vorbesc în numele grupului ALDE și, cum s-a spus, politica de coeziune e o prioritate. S-a menționat uh, acest lucru și în programul dumneavoastră, dar mie îmi place să-i citesc pe uh, îi citesc pe englezi. Trebuie uh, să analizăm uh, lucrurile pe teren. Uh, ați făcut anumite declarații, dar cum le explicați? Și aș merge mai departe. Uh, Interreg a fost citat, dar haideți să nu uităm că există și un alt dosar, mecanismul european transfrontalier, care nu e citat deloc. Întrebarea mea, rămâne aceasta o prioritate pentru dumneavoastră? Care sunt obstacolele principale pe care le vedeți la Consiliu? Care sunt motivele pentru care acest dosar transfrontalier este blocat la Consiliu? Vom putea Uh, destul de suficient de uh, rapid să începem negocierile, pentru că mecanismul transfrontalier nu e legat de CFM, nu e vorba de finanțe. Am avut șansa să mă întâlnesc cu dumneavoastră la București și sper că veți găsi o abordare generală adecvată pentru acest dosar. Apoi, ce privește întregul proces de negociere. Uh, noi ne-am preocupat, ne-am exprimat preocuparea aici în comisie pentru felul în care a fost tratat regulamentul pozițiilor comune și celebrele mm, uh, blocuri, cutiuța de negociere. Pur și simplu nu putem negocia în formula propusă de Consiliu. Din uh, orice perspectivă privești, lucrurile sunt nedemocratice pentru că sunt încălcate puterile decizionale ale Parlamentului nostru. De aceea v-aș întreba ce veți face pentru a ne permite să negociem și dincolo de blocurile pe care dumneavoastră le-ați citat în prezentare. În fine, săptămâna trecută, uh, Parlamentul European a adoptat o poziție despre regulamentul ce privește protejarea bugetului Uniunii Europene în caz de deficiențe generalizate uh, în ce privește statul de drept. Așa numitul mecanism stat de drept. Pentru mine personal e un dosar extrem de important și cred eu e o precondiție pentru un CFM post-2020 de succes. În multe state membre există uh, probleme cu statul de drept și acestea um, aduc prejudicii bugetului Uniunii Europene. Din nefericire, țara dumneavoastră, România, e una dintre aceste țări care ridică semne de întrebare și uh, probleme în ce privește statul de drept. De unde? Întrebarea mea. Ce veți face pentru a permite progres în acest dosar? Cum veți fi neutri? cum puteți, uh, sub președinția dumneavoastră, să faceți niște propuneri de abordare generală? În ce fel, repet, uh, veți face să progreseze acest dosar, care, iată, are legătură cu finanțarea diverselor acțiuni și activități, iar politica de coeziune e una din contribuțiile principale. Aș vrea să vă urez succes îmi imaginez că e un moment și euforic pe undeva să uh, preluați președinția. Vreau să vă asigur că de partea noastră, la grupul ALDE, vom face tot ce e posibil pentru ca această președinție să fie încurunată de succes. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune președinta. Următorul vorbitor este domnul Buda. Vă rog. Da, mulțumesc, doamna președintă. Doamna ministru, bun venit în Parlamentul European și dați-mi voie să vă urez și eu uh, mult succes în cadrul acestei președinții că este important uh, deoarece succesul dumneavoastră este succesul Uniunii Europene. Doamna ministru, de-a lungul timpului uh, am avut discuții uh, și în cadrul schimbului de opinii cu primarii din diverse orașe, nu doar din România, ci și din alte state ale Uniunii Europene, care se plâng de complexitatea procedurilor în ceea ce înseamnă absorția fondurilor europene. Nu de puține ori fiind în situația în care regulile jocului se schimbă în timpul implementării. De altfel, din câte înțeleg, chiar de data recentă în România, înțeleg că a schimbat uh, câteva competențe uh, a autorităților de implementare, ceea ce înseamnă absorția fondurilor europene, ceea ce creează dificultăți majore în uh, absorția acestor fonduri. Și aș vrea să vă întreb, care este părerea dumneavoastră cu privire la ceea ce înseamnă nevoia unei simplificări reale în procesul de absorție a fondurilor europene, pe de o parte, și pe de altă parte, mă refer la situația în care de la Bruxelles se trimit către statele membre două, trei, patru condiționalități, dar ele sunt multiplicate la nivelul statelor membre. Aceste aspecte, repet, am fost aduse la cunoștință de primari și din România și din alte, din alte state. Uh, mai departe, există proiecte guvernamentale care sunt blocate sau întârziate în procesul de derulare, iar autoritățile locale își manifestă disponibilitatea de a prelua ele um, aceste proiecte și le aduce mai departe. Însă, din păcate, nu totdeauna există o colaborare foarte bună cu guvernul uh, respectiv. Vă întreb, există, după, în opinia dumneavoastră, posibilitatea ca autoritățile locale să preia această inițiativă de uh, construire a unor obiective pe fonduri europene? Și ultima întrebare, de fapt ultima chestiune, legată de ceea ce înseamnă posibilitatea autorităților locale de a se constitui în structuri care să aibă posibilitatea de a accesa direct fonduri europene, de a-și constitui ele însele, la nivel regional, aceste structuri, astfel încât să-și pună împreună nevoile și în așa fel încât să poată să, repet, să ia acești bani europeni necesari dezvoltării uh, comunității locale. Uh, doar un comentariu legat de faptul că România și-a pus ca și um, moto uh, coeziunea și valoarea uh, europeană, însă vă atrag atenția că nu avem un capitol separat legat de coeziune, ci este pus împreună cu celelalte priorități. Și de asemenea vreau să mă mai întreb legat de votul care s-a dat astăzi. Care este poziția președinției României cu privire la condiționalitățile macroeconomice? Și nu în ultimul rând, uh, cu privire la ratele de cofinanțare și de asemenea știm că s-a schimbat regula de la N plus 3, propunerea Comisiei este N plus 2. Care este opinia președinției României în acest sens? Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Arimon. You have the floor. Domnul Arimo, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Eu sunt raportor pentru Interreg și aș dori să folosesc această oportunitate pentru a prezenta lista mea de doleanțe pentru președinția uh, română. Sunt uh, raportor la uh, Comisia pentru Drepturile Consumatorilor. Negociem chiar în această seară, avem un trilog și trebuie să vă spun că până acum președinția română a contribuit la progrese și sper să rămână așa și în această seară. Și dacă așa se întâmplă, Uh, vă pot spune că mi-ar fi plăcut să fie la fel și la uh, Comisia Regională. În iunie 2018, uh, când am fost numit raportor, am spus că preiau acest dosar cu condiția ca cel, puțin, cel târziu până la sfârșitul anului 2018 sau până la începutul anului să fie votat textul la Parlament, pentru că după aceea am putea să începem trilogul cu președinția română și să încercăm să obținem cât mai multe cu președinția română încă o dată până la alegerile europene. Aceasta a fost, uh, deci acesta a fost proiectul nostru la Parlament și asta am și făcut în aproape toate actele Uh, care vizează fondurile regionale. Deci uh, Parlamentul a lucrat uh, foarte repede și foarte bine și în domeniul Interreg am reușit să obținem un vot cu unanimitate pe marginea raportului. De, raportului a fost săptămâna trecută votat raportul cu mare majoritate, deci a fost așa un vot transpartinic, toată lumea a votat pentru și toată lumea consideră că Interreg Uh, trebuie să fie continuat uh, ca instrument, ca atare. E un instrument foarte bun pentru că proiectele sunt foarte bune și uh, în contextul politic anual este foarte important, mai important decât oricând să continuăm proiecturile regionale. Și vă pot spune că suntem gata să negociem cu dumneavoastră, însă se pare că abordarea generală urmează să fie publicată doar în iunie sau în iulie, ceea ce înseamnă că Uh, aceste trei sau patru luni pe care le avem la dispoziție vor fi uh, nefolosite pentru că abordarea generală a Consiliului va sosi prea târziu. Mi se pare păcat pentru că am fi putut uh, împreună să negociem, să convenim acest text și ar fi putut fi și un succes pentru președinția română, pentru că fondurile structurale, din câte am înțeles, reprezintă o chestiune foarte importantă și deci am fi putut face foarte multe. Din păcate însă, se pare că nu se va putea și deci aș dori să vă rog să vă schimbați puțin prioritățile, să vă reorganizați agenda astfel încât să putem să începem negocierile pe marginea acestor dosare. S-a făcut ce s-a făcut, uh, nu știm cum va arăta următorul Parlament și nu știm dacă vom uh, obține din nou o majoritate pe marginea acestor texte, deci uh, ar fi foarte bine să nu ratăm această ocazie pentru a vota textul care a fost definit de către Parlament și care este sprijinit și de către statele membre. Deci aș dori să continuăm cât se poate în timpul uh, uh, mandatului și deci am această rugăminte față de dumneavoastră. Poate uh, la acest raport să facem tot ce ne stă în putință pentru a obține abordarea generală mult mai repede, astfel încât să începem trilogul și pentru a nu rata această oportunitate. Mulțumesc! Eu, Mr. Novakov. Mulțumesc, domnul Novakov, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna ministru care se ocupă de coeziune și de dezvoltare regională. Uh, o felicit pentru rolul său foarte activ și sunt sigur că uh, a urmărit uh, cu mare atenție voturile de astăzi de la comisia noastră, care ne va permite să continuăm pe marginea regulamentului privind dispozițiile comune. În calitate de raportor pe marginea acestui dosar, m-ar interesa să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu chestiunile principale din, uh, legate de acest raport, mai ales în ce privește calendarul. Știți că noi uh, trebuie să ne asigurăm că dosarul progresează și pentru noi este foarte important să știm dacă vom avea un interlocutor, cine va fi acela după ce ne vom fi uh, definit uh, poziția. Avem cu toții o răspundere care este mult mai vastă decât finalizarea procedurii de la Parlament noi purtăm răspunderea față de fiecare beneficiar din Europeană, față de fiecare cetățeni, IMM, uh, student, uh, primar, uh, reprezentanții autorităților locale și așa mai departe. Toți așteaptă un răspuns care, cum va arăta realitatea în 1 ianuarie 2021, care va fi rata de cofinanțare, care vor fi cerințele, Uh, tot ce ține de acordurile de parteneriat și așa mai departe. Deci pentru noi este foarte important să avem un răspuns clar pe șleau de la dumneavoastră uh, la comisia noastră. Sunteți gata să începeți negocierile și care ar putea fi calendarul realist, având în vedere că votul este plănuit pe 14 februarie la Strasburg. Thank you. Mulțumesc. Doamna Zoană, vă rog. Doamnă ministru, vă urez bun venit în Parlamentul European. Sunt convinsă că experiența dumneavoastră ca și membru al Parlamentului European încă din 2007, de la momentul aderării României în Uniunea Europeană, uh, va ajuta foarte mult uh, uh, președinția României, dar și pe noi, eurodeputații, care reprezentăm țările membre aici în Parlamentul European, de asemenea uh, vasta dumneavoastră experiență în administrația publică centrală din România este un mare beneficiu pentru, uh, pentru Comisia noastră de dezvoltare regională. Ca și membru în Comisia de Dezvoltare Regională aș dori să vă mulțumesc și să apreciez excelenta colaborare pe care am avut-o până în prezent pe dosarele care au fost în lucru în această comisie, pentru că dumneavoastră le-ați urmărit uh, Uh, aproape, din apropiere, dar uh, uh, știu că întotdeauna ați oferit sprijinul atunci când am avut nevoie. Doamna ministru, este extrem de important din punctul meu de vedere că motoul sau că ați, prezenția României a poziționat politica de coeziune ca și prioritate. Este exact ceea ce așteaptă cetățenii europeni de la dumneavoastră și ceea ce așteaptă cetățenii români de la dumneavoastră. Pentru că cetățenii români și deopotrivă cetățenii europeni au mare nevoie în continuare de posibilitatea de investiții. Avem nevoie de investiții pe zona de dezvoltare regională și avem nevoie de asemenea să, din punctul meu de vedere, de o convergență între politica de coeziune și politica um, um, și pe partea de agricultură, pentru că mă refer aici atât la depopularea zonelor rurale, ca și membru în Comisia de Agricultură, nu pot să fac abstracție de acest lucru și avem nevoie ca politica agricolă și politica de coeziune să conlucreze. Um, Astăzi am votat, într-adevăr, un raport deosebit de important în Comisia Dezvoltare Regională. Rapor, uh, eu am fost raportor uh, de aviz uh, din partea Comisiei Agri, și anume dispozițiile comune pentru Fondul European de Dezvoltare Regională, pentru Fondul Social European Plus și celelalte fonduri. Și aș vrea, doamna, doamna ministru, să vă întreb cum vede președinția României acest raport deosebit de important care uh, va merge în uh, plenară, sperăm, înainte de alegerile europarlamentare. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Nica, you have the floor. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, felicitări, doamna ministru Plum, și mai ales vreau să vă încurajez pentru că puțină lume a menționat faptul că președinția României nu are decât vreo trei luni și jumătate față de șase luni cât au fost toate celelalte președinții și capac peste toate uh, e o președinție care se desfășoară și înainte alegerilor pentru Parlamentul European. Din acest motiv uh, sunt și unele nuanțe pe care le-am auzit și pe care le vom auzi în continuare, pentru că vrând nevrând uh, toată lumea se gândește la aceste alegeri pentru Parlamentul European și se dorește să poziționeze cât mai bine. Am ascultat cu mare interes această, acea întrebare pusă de un coleg din comisie despre rule of law. Eu vreau să vă spun câteva lucruri că am fost partea acestei uh, dezbateri și, a acest, uh, uh, și la votul asupra acestui raport. Acest raport a fost susținut de către toată lumea, de delegația română în mod special, pentru faptul că protecția intereselor financiare Uniunii Europene este un lucru care nu ne putem juca. Iar uh, ca membru în Comisia de Control Bugetar am văzut rapoartele Comisiei Europene care spuneau că România are unul dintre primele trei sisteme de protecție a uh, fondurilor europene ca eficiență, uh, ca duritate și ca severitate. Și chiar recomanda ca acest sistem să fie, să spunem, adoptat și de alte state membre, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Uh, din acest motiv, când am auzit această idee acestui raport, și anume aceea de a avea un mecanism în care uh, sau uh, prin care tot ceea ce înseamnă mecanisme de cooperare și verificare să fie un mecanism care să se aplice tuturor statelor membre cu criterii clare și obligații foarte precise și cu sancțiuni foarte precise, am fost printre aceia care am susținut cu mare, cu mare ardoare acest lucru. Uh, Uh, din păcate, forma finală a conținut și câteva amendamente care au spus așa. Recunoaștem că lupta pentru, împotriva fraudelor cu fonduri europene este o chestiune importantă, tehnică și care trebuie tratată în mod foarte serios, dar trebuie să mai adăugăm și câteva criterii politice. Și aici ne-am pierdut, pentru că ceea ce noi cerusem, bun, dacă vreți să introduceți și criterii politice, Asta e. Deci vom merge și noi pe aceeași, pe aceeași linie. Dar am întrebat care sunt precis acele criterii. Ce înseamnă? Care sunt alea? 5, 10, 100? Un fel de scoreboard. Asta e și pentru populația de acasă. Oricine cetățean european cred că are dreptul să știe dacă un guvern sau o țară încalcă un anumit uh, criteriu, Uh, și acest lucru trebuie să fie evident. El nu trebuie să fie supus niciunui fel de interpretări sau niciunui fel de analize sofisticate. Acest lucru, din păcate, nu s-a întâmplat și în forma finală a acestui text, care din acest motiv eu cred că a și ridicat problemele de legalitate din partea serviciilor uh, Consiliului și a altor uh, uh, organizații care au arătat că o, o definiție atât de imprecisă nu poate fi considerată ca fiind oportună pentru un act normativ. Și a doua chestiune era cine judecă. Și noi am propus foarte și am susținut foarte mulți în Parlamentul European să fie un panel de experți independenți. Uh, aici iarăși ne-am lovit, uh, ne lovit de, o, de, de o rezistență foarte mare, pentru că un alt oficial al Comisiei spunea, zice, bun, bun, independenți, independenți, dar ăștia raportează cui? Pe cui se raporteze? Că dacă e o chestiune clară și precisă, experții independenți o constată și o spun ca atare. S-a încălcat sau nu s-a încălcat, că nu e alb sau negru. Uh, din păcate și acest lucru a fost respins și nu se știe nici în ziua de astăzi exact care este mecanismul prin care cineva uh, judecă, mă refer la raportul respectiv. Și această chestiune ne-a supărat un pic pentru că eu nu cred că niciun stat membru merită să fie pedepsit pe criterii politice. De pildă mâine Olanda poate să supere pe cineva și să spună că trebuie să-i se aplice statul de drept că a fost cazul cel mai mare scandal de spălare de bani după al doilea război mondial. Mă refer la scandalul de spălare de bani a băncii uh, care a făcut atâta notorietate și care este și subiectul Comisiei de Anchetă din Tax 3. Dar nu cred că trebuie pe nicio legătură cu fondurile europene este o chestiune separată și cred că trebuie tratată separat. La fel se întâmplă în foarte multe alte cazuri și cred că această diferențiere netă trebuie să fie făcută în continuare și este și o părere a celor din Comisia de Control Bugetar, care mulți, văzând foarte multe rapoarte, au înțeles că o judecată tehnică precisă și care să fie de o mare acuratețe este în favoarea unui mecanism eficient de prevenire a fraudelor cu fonduri europene. Din păcate, când politica își bagă, să spunem, coada, mă iertați de expresie, Uh, uh, lucrurile tind să devină mai puțin precise, mai puțin predictibile și foarte politice. Lucru care nu cred că este bine. Uh, și vreau să vă întreb, pentru că în această comisie este o comisie care a luptat și luptă în continuare lor pentru coeziune. Care credeți că este legătura sau cum, vreți să, să, să, cum vedeți dumneavoastră creșterea și intensificarea legăturii între uh, politica de coeziune și uh, semestrul uh, european. Știi că sunteți o mare partizană a acestui concept de coeziune. Vă mulțumesc, doamna ministru, și succes! Thank you. Any other questions? Mulțumim. Alte întrebări din partea eurodeputaților? Nu? Atunci aș trage niște concluzii spune doamna președinte. Practic, toți uh, lucrăm în aceeași direcție. Toți coordonatorii grupurilor politice împreună au decis să trimită o scrisoare specială președintelui Tajani, care o va transfera la președinție și Consiliul de Afaceri Generale, deci președinției române. În această scrisoare, noi insistăm să avem o abordare mai largă în procesul de negociere. Deoarece limitarea negocierilor în blocuri sau uh, cutiuțe de negociere ne oferă uh, șanse foarte limitate de a ne continua, de a ne derula munca. Trebuie să menționez că această comisie a noastră a investit foarte multe uh, eforturi și ne-am îndeplinit uh, programul. Noi ne-am bifat căsuțele pe parcursul președinției uh, bulgare, am votat Interreg în ianuarie, uh, am um, în februarie vom vota și vom aproba deci uh, dispozițiile comune și suntem gata deci de negociere pe dosare importante și v-aș ruga să informați la rândul dumneavoastră Consiliului Afaceri Generale de disponibilitatea Parlamentului nu doar pe anumite dosare, ci pe toate dosarele pregătite aici la noi în Comisia Regii. Sunt patru dosare, uh, parte a uh, blocului CFM, ca să spun așa, pentru negociere. Iată mesajul general din partea Comisiei Regii către președinția română. Am investit o muncă colosală și suntem gata să intrăm în negocieri și insistăm să avem o șansă de a negocia. Iată care e mesajul nostru. Acum, vă rog, doamnă ministru, să încercați să răspundeți la întrebări. Well, uh, thank you, thank you very much, uh, dear Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și vă mulțumesc dumneavoastră, stimați membri ai Parlamentului European, pentru întrebările dumneavoastră, pentru observațiile făcute. Am primit un mesaj clar, puternic din partea Comisiei dumneavoastră. Asta înseamnă că Parlamentul a înțeles faptul că s-au adoptat deja un număr important de dosare. Ce pot să vă spun în numele președinției este că vom încerca să facem tot ce ne stă în putință pentru a progresa, pentru ca dosarele să meargă la negocieri. Am spus la început că suntem uh, gata să deschidem negocierile Înainte de toate, dați-mi voie să vă felicit uh, pentru că ați reușit să adoptați raportul privind uh, regulamentul dispozițiilor comune în această dimineață și vă felicit. În numele președinției pot să vă spun că putem merge la trilog pe baza mandatului pe care Consiliul uh, îl primește de la statele membre. Prin urmare, în ce privește trilourile, obiectivul nostru e să ne asigurăm că la momentul potrivit Consiliul va fi gata să interacționeze cu Parlamentul pentru ca în acest fel să avem o tranziție cât mai lină între actuala generație de programe și cea viitoare. Am făcut un efort considerabil pentru a fi pregătiți la timp am învățat, să spun așa, din actuala perioadă de programare, din întârzierile înregistrate până acum și vrem ca data viitoare să ne mișcăm mai repede. Salutăm deschiderea negocierilor interinstituționale cu dumneavoastră, după cum spuneam, atât la nivel politic cât și la nivel tehnic. Ca președinție, în ce privește dispozițiile comune, am regulamentul dispozițiilor comune, am primit un mandat doar pentru primul bloc și cel cu numărul 5. În ce, ca foaie de parcurs, să spun așa, există posibilitatea să venim și cu cel de-al doilea bloc la negocieri. Asta înseamnă condițiile de activare. Sperăm că vom primi mandat de la, un mandat de la Coreper, ședință care avea loc pe 30 uh, ianuarie, cât și pentru FEDER și Fondul de Coeziune. S-ar putea ca și acestea două să, și cu acestea două să mergem la trilog, dar, după cum spuneam, depinde de ce mandat vom primi de la statele membre. Noi vom încerca să avansăm cât se poate de repede, pentru că înțelegem foarte bine cum stau lucrurile atât din punctul de vedere al beneficiarilor noștri, dar și cât de important este să continuăm să investim pentru ca în acest fel să generăm bunăstare pentru cetățeni. Încercăm să facem tot posibilul pentru a progresa cât se poate de repede. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Crel, pentru cuvintele dumneavoastră. Aș dori, de asemenea, să vă felicit pe dumneavoastră și pe domnul Novakov pentru dosar cât și, bineînțeles, să-i felicit pe toți membrii Parlamentului European, cât și pe experți, bineînțeles, pentru că, noi așa, colaborăm cu experți. Mesajul politic este însă unul uh, puternic, așa că nu pot decât să vă felicit. Related to uh, one of the specific questions, uh, uh... În ce privește una din întrebările punctuale adresate de domnul Novakov, Am înregistrat progres în ce privește elementele cele mai importante pentru intervalul de programare 2020-2021, pentru că acesta să demareze fără întârzieri. După cum vă spuneam, e vorba de blocurile cu numărul 1, 5 și 2, cât și, după cum vă spuneam deja, FEDER și Fondul de Coeziune. Acum, în continuare, o clipă. Doamnă Tomașici, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Vă pot spune că noi la Consiliu vom uh, proceda în, ace- în așa fel încât să avem o abordare cât se poate de imparțială. Aș dori să vă felicit pe dumneavoastră îndeosebi, cât și pe colega mea, doamna ministru Gabriela. Eu voi veni la Dubrovnica, prietena coeziunii, dar firește reprezentând uh, președinția română. Domnul Van Miltenberg Bineînțeles, am discutat la București deja. Acum, în ce privește cutia de negocieri pentru CFM, aș vrea să vă spun că dispozițiile între paranteze drepte sunt, cel, sunt cele care au fost uh, stabilite de președinția anterioară și care se bucură de sprijinul amplu al statelor membre. Bineînțeles, va fi nevoie de îndrumări politice din uh, partea reprezentanților naționali pentru ca Consiliul să ajungă la opoziție. Consiliul se alinează pe deplin la rolul său, așa cum este el stipulat în tratate. Am încercat să imprimăm o direcție politică în funcție de deciziile luate de șefii de stat, de reprezentanții resorturilor relevante. Bineînțeles, Parlamentul va fi implicat îndeaproape în fiecare etapă a procesului, având posibilitatea de a se pronunța după Consiliul de Afaceri Generale. Țineți cont că va avea loc un dialog cu Parlamentul European. Veți fi puși la curent în ce privește evoluțiile dosarelor uh, legate de cadrul financiar multianual. La ora actuală, Consiliul nu poate discuta cu Parlamentul despre CFM. După cum știți, negocierile uh, CFM fac obiectul uh, discuțiilor uh, la nivel înalt, iar colegiuitorii au reușit să ajungă la un acord. Un acord uh, privind CFM la nivel politic, la acest acord se va ajunge abia în toamna acestui an. O altă întrebare. Ia. Yeah um, how we plan. În continuare, ce planuri avem pentru trilogul uh, Interreg? După cum știți, Consiliul are alte proceduri uh, decât Parlamentul uh, European. La Consiliu există un singur organism care se ocupă de fiecare regulament. Vă spuneam, la Consiliu ne concentrăm asupra elementelor principale din pachetul de coeziune legate de CFM și care vor permite statelor membre posibilitatea de a începe pregătirile pentru programele viitoare. Iată de ce Consiliul nu a putut avea un mandat la începutul lunii ianuarie pentru Interreg și pentru mecanismul CBM. Președinția română va începe cât se poate de repede aceste negocieri Deocamdată, după cum vă spuneam, avem mandată doar pentru cele trei blocuri de care vorbisem deja mai devreme. Intenția noastră este de a progresa cât se poate de repede în ce privește blocul cu numărul 2, uh, uh, FEDER și EFSI. Yeah, da, related to the uh, Mr. Miltenberg and în ce privește cele spuse domnul Van Miltenburg și domnul Nica, în legătura între statul de drept și politica de coeziune în ce privește Consiliul, vom uh, analiza în continuare propunerea și măsurile solicitate de statele membre există divergențe de opinii, după cum bine știți, și la Parlamentul European. Iată de ce, dar șefii de stat și de guvern pot lua o decizie pentru că face parte din cutia de negocieri. Mr. Buda, I, I will speak in my mother tongue, Mr. Uh, Mr. În continuare, am să răspund domnului Buda în limba română. Înainte... Legat de simplificare. Sigur că apreciem propunerea Comisiei în ceea ce privește simplificarea și uh, flexibilitatea, dar acest proces de simplificare este unul care continuă uh, sau este într-un un, în, într continuu um, proces de simplificare pentru creșterea ratei de absorbție a fondurilor europene. Această simplificare trebuie să urmărească, pe, în primul rând, uh, prevederile regulamentelor europene ale pachetelor legislative și, bineînțeles, trebuie să se țină seama și de prevederile naționale în funcție de cum se solicită din partea beneficiarilor. Și este posibil, cu respectarea prevederilor europene, facem acest proces de simplificare pe care, de exemplu, și acum fac o paranteză, nu vorbesc în numele uh, Consiliului, în România l-am început în 2017, dar este un continuu proces. De ce? Pentru că este nevoie de o simplificare uh, cu o radiografie atentă atât la nivel uh, legislativ cât și la uh, Uh, nivel de procedură, repet, cu respectarea tuturor prevederilor din uh, regulamentele europene, astfel încât uh, um, și luând, având în vedere faptul că această cheltuire a banilor publici, deci implicit a fondurilor europene, trebuie să fie făcută eficient, transparent, corect, um, ne bazăm pe mecanismele de verificare pe care, da, la nivelul României, și ar fac aici o paranteză, avem și o lege care stabilește modul în care um, se uh, verifică pentru a nu fi fraudate fondurile europene. Mai mult decât atât, avem proceduri specifice în ceea ce privește uh, Mm, autoritatea de audit care verifică în mod permanent uh, modul în care sunt cheltuiți uh, uh, banii publici. Um, um, în rest, ca, ca președinție, bineînțeles că nu putem să comentăm pe prevederile naționale, dar salutăm propunerile Uh, cu care Comisia a venit în ceea ce privește uh, simplificarea. Um, mai departe, Mr. Um, Arimont. As regards uh, inter... Domnule Arimont, în ce privește Interreg, s-au ținut discuții inițiale la Consiliu inclusiv la Consiliul de Afaceri Generale, în, printre ministrii care se ocupă de portofoliul coeziune. Aceste discuții au scos în evidență faptul că arhitectura propusă de comisie trebuie să se adapteze, trebuie să fie adaptată, iar abordarea stabilită va fi pusă în aplicare în timpul președinției noastre. În ceea ce privește mecanismul transfrontalier, acest regulament, bineînțeles, după cum uh, ați uh, punctat, nu este legat de CFM, ba mai mult, are o serie de probleme constituționale și juridice aferente care presupun uh, timp pentru a fi clarificate. După cum vă spuneam, Până la finele lunii iunie, Consiliul intenționează să aibă o abordare parțial generală. Just a second. <laughs> There are a lot of questions. Um, Mrs. Zoana. Doamna Zoana. The presidency fully agrees on the Președinția este absolut de acord că e nevoie să intensificăm sinergiile între politicile Uniunii Europene. Credem că actualele propuneri pentru cadrul după 2020 merg pe această cale și suntem conștienți că Parlamentul European dorește să maximizeze complementarea instrumentelor în același timp, dorim, dorim să asigurăm un nivel adecvat de finanțare pentru politica de coeziune. O altă întrebare ridicată de domnul Buda privind autoritățile locale, implicarea partenerilor relevanți în diferitele etape. Bineînțeles, este absolut crucial pentru dezvoltarea politicilor dialogul, consultările cu actorii implicați se află în însă și inima politicii regionale, unde vor continua

Uh, da, există, există o legătură între semestrul european și uh, politica uh, de coeziune. De data aceasta, recomandările specifice de țară vor include în 2019 și 2024 o anexă care va prevede în mod, prevedea în mod expres uh, Uh, nevoile investiționale la nivelul fiecărui stat membru, astfel încât statul membru în timpul exercițiului de, sau pentru exercițiul de programare va trebui să țină cont Uh, atât uh, de uh, programarea fondurilor, cât și în cadrul exercițiului pe care îl facem de fiecare dată la midterm review. Există un nou instrument de data aceasta de sprijin pentru reformele structurale, care le vor finanța uh, Reform Delivery Tool și acest nou instrument uh, este complementar fondurilor din punct de vedere uh, din politica de coeziune. Um, I think that uh, I answer, let's say, for all the, the, the Cred că am cam răspuns la toate întrebările care au fost adresate de domniile voastre. Aș dori să vă mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Aș dori să vă mulțumesc pentru sprijin. Sunt cât se poate de încrezătoare că președinția noastră va atinge rezultate satisfăcătoare. Știu că mandatul dumneavoastră se termină în martie. Noi vom încerca însă să facem tot ce putem pentru a progresa cu cât mai multe dosare. După cum spuneam, de asemenea pentru a consolida proiectul european în avantajul cetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! Minister, for your... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezentarea dumneavoastră și răspunsurile detaliate. Vă mulțumesc pentru uh, faptul că ne-ați prezentat uh, planurile Consiliului, dar dați-mi voie să vă reamintesc și să vă rog să trimiteți acest mesaj din partea Comisiei Regii că noi, Consiliul și Parlamentul, suntem colegiuitori și că ajustările finale de care vorbeați referitor la viitoare proiecte legislative fac obiectul unei decizii comune, nu fac obiectul unei decizii unilaterale din partea Consiliului. Iată, practic, esența mesajului nostru pentru Consiliu. Vă mulțumesc foarte mult, mult succes din partea tuturor membrilor Comisiei Regii. Vă mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumesc, dragi colegi! Următorul punct de pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu doamna comisar Crețu. Dați-mi voie să verificăm dacă dumneaei a sosit deja, dacă da, putem continua de îndată, dacă nu, reluăm uh, la și jumătate. Mulțumesc! Okay, ladies and gentlemen, now we can... Dragi colegi, continuăm ședința noastră. Vă rog să luați loc. Mulțumesc foarte mult. Our program of inter nostru de schimburi în instituționale, după amiaza aceasta, continuă cu o discuție împreună cu doamna comisar Crețu. Doamna comisar a venit ultima dată în comisia noastră pe 31 mai. Deci a trecut mult timp, un timp în care fiecare am lucrat pe cont propriu. Acum însă avem timp să discutăm evoluțiile de la Comisia Regii dar și de la Comisia Europeană. În acest răstimp, noi am adoptat rapoartele noastre pe Interreg pe 3 decembrie, aici la Comisie și în ce privește regulamentul prevederilor comune, chiar în această dimineață. Interreg a fost adoptat deja în plenară, iar regulamentul prevederilor comune e programat pentru plenara din februarie. Am uh, adoptat raportul nostru pe mecanismul transfrontalier și sperăm, continuăm ca februarie la regii să votăm și raportul despre fondul de dezvoltare regională, precum și fondul de coeziune. Comisia Regii, deci vedeți că lucrează din greu, suntem mobilizați cu toții pentru a finaliza avizele noastre și deci suntem gata pentru negocieri interinstituționale pe o seamă de dosare și am avut uh, schimburi de opinii interesante cu uh, președinția română deja, chiar azi, înainte să veniți dumneavoastră. Sper, doamnă comisar, că ne veți uh, da o reacție inițială despre punctul în care ne aflăm cu rapoartele noastre și care e poziția Comisiei. Aștept uh, un schimb de opinii interesant și vă dau de îndată cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Întâi de toate, vreau să vă urez toate cele bune în anul cel nou, un an plin de provocări. Vă urez sănătate, fericire pentru dumneavoastră și familiile dumneavoastră. E adevărat că nu ne-am văzut de mult timp, dar în octombrie am avut uh, o, re- o întâlnire împreună cu Coter. Vă mulțumesc pentru adoptarea raportului în ce privește uh, prevederile comune. E un uh, jalon în negocieri și e un raport produs într-un timp foarte scurt și vă suntem recunoscători tuturor celor care au lucrat din greu pentru a adopta acest uh, raport, ținând mai ales seama de miile de amendamente depuse. Felicitările și mulțumirile mele se îndreaptă, desigur, către Constanțe, către Andrei, de asemenea. Apoi, tuturor și firește personalului dumneavoastră. Cred că meritați cu toții să fiți uh, felicitați. Salut susținerea uh, pentru reforma noastră în ce privește modernizarea, flexibilizarea și simplificarea. Salut susținerea oferită în ce privește rezultatele de parteneriat simplificarea managementului de proiect, precum și sistemele de management al controlului. Apreciez susținerea pentru bugetul politicii de coeziune și vă mulțumesc pentru încrederea pe care continuați să o aveți în politica noastră atât de necesară pentru cei 500 de milioane de europeni coeziunea socială, economică și teritorială trebuie să rămână, din punctul meu de vedere, în inima proiectului european. De asemenea, raportul vine într-un moment uh, decisiv. Ați menționat raportul Interreg adoptat în plen săptămâna trecută. Felicitările mele raportorului, domnul Arimon, și raportorilor din umbră pentru un raport de mare calitate, pentru că acum e momentul să accelerăm lucrurile dacă vrem să evităm întârzierile ce privește perioada de programare uh, de după 2020, trebuie să adoptăm acesta în regulamentul. Am spus că de anul trecut, că în mod ideal, înainte de alegerile europene, trebuie să adoptăm acest regulament. Dar trilogul încă nu a început și mi se pare deocamdată imposibil. Oricum, dacă nu se adoptă regulamentul, atunci și nici bugetul până la sfârșitul anului, riscăm foarte tare să pierdem timp prețios. Și cu siguranță nu va fi suficient timp să pregătim programe pe care să le implementăm de la 1 ianuarie 2020, deși acesta ar trebui să fie scopul nostru, așa încât să arătăm ce poate să facă bugetul UE pentru cetățenii. Deci, cred că a venit vremea să deschidem dezbaterile tripartite, în triloguri. Dumneavoastră ați dat dovadă de uh, disponibilitate. Din punctul meu de vedere, e bine să începem de îndată. Deci, uh, vă rog, după cum am rugat și președinția română, să um, exploateze acest, această dinamică și să țină în continuare seama de calitatea Uh, propunerilor pentru a avea în sfârșit o politică de coeziune modernă și eficace. Câteva elemente cheie din propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, iată. După părerea mea, sunt puncte care trebuie menținute și vă cer firește susținerea ca să ne asigurăm că aceste elemente cheie nu sunt diluate pe parcursul negocierilor. 1. Un acord de parteneriat pentru toate statele membre. Știu că, în opinia unora, Acestea trebuie să se aplice doar unor state membre și nu tuturor. Uh, raportul dumneavoastră sublinează în mod just baza strategică a politicii noastre, nevoia de consolidare a coordonării și a sinergiilor între fondurile europene. Cred ferm că toate statele membre trebuie să aibă o astfel de abordare strategică și fiecare trebuie să beneficieze de un acord de parteneriat, chiar și țările cu alocări mai mici, chiar și țări cu doar vreo câteva programe pentru ca resursele europene să fie investite eficace. E nevoie de o vedere de ansamblu, o bază strategică și o imagine clară despre fiecare uh, stat membru, incluzând rezultatele așteptate. Aceste elemente nu sunt doar uh, elemente tehnice, ci sunt elemente fundamentale strategice. Uh, acordurile de parteneriat pe care le propunem nu aduc uh, povară administrativă suplimentară. O altă decizie strategică e coordonarea între fonduri. Cred într-un acord de parteneriat complet, cuprinzător. Știți că avem șapte fonduri uh, pentru a obține mai, mai multă convergență cu politica de coeziune. Toate cele șapte se vor adresa tuturor cel 27 de state membre. După părerea noastră, nu putem accepta standardele duble și reguli diferite pentru, în funcție de statele membre și nu putem accepta reguli diferite pentru fonduri diferite. Și cum am spus la început, chiar sper că mă pot baza pe susținerea dumneavoastră în această privință. Punctul 2. Uh, programarea FS Plus. Um, împreună uh, v-aș ruga să avem uh, o minte deschisă și să programăm finanțarea în așa fel încât să fim flexibili la mijlocul perioadei. Uh, dacă fondurile nu sunt suficient de flexibile, ele nu pot răspunde provocărilor ce apar pe parcurs. Cum știți, în perioada anterioară nu am anticipat corect problema migrației și a trebuit să schimbăm foarte multe programe din această cauză. În anumite state membre, Republica Cehă, de exemplu, s-au transferat bani între programe, pentru că erau prea mulți bani la dezvoltarea digitală și nu suficiente proiecte, de exemplu. Iată de unde e o nevoie de flexibilitate, de revizuire la mijloc de parcurs și posibilitatea de a investi chiar și în ultima perioadă, potrivit nevoilor uh, cetățenilor. 5 plus 2 e un pas uh, care se îndepărtează de flexibilitate și acesta e un argument că acest tip de programare 5 plus 2 e proastă pentru proiectele pe termen lung. Și eu nu prea sunt convinsă de acest argument. Programele pe termen lung vor rămâne în inima politicilor de coeziune și continuitatea lor vor face parte din revizuirea la mijloc de parcurs. Vor putea fi selecționate mai devreme comparativ cu perioada curentă. Chiar și proiecte implementate după revizuire vor exista încă 4 ani pentru implementare și ar trebui să numim formula 5 plus 4 în loc de 5 plus 2, pentru că uh, cheltuielile se pot face până la sfârșitul 2029. 5 deci plus 2 oferă mai multă flexibilitate pentru cheltuieli și nu împiedică planificarea pe termen lung. Concentrarea tematică e al treilea element cheie pentru noi Andreea Cotolino uh, lucrează din greu pe uh, FEDER și coeziune. Aștept cu interes rezultatul acestui raport. Între timp, permiteți-mi să spun că propunerea noastră pentru concentrarea tematică e una ambițioasă. Țintele noastre pentru obiectivele 1-2 sunt ambițioase, dar cred că trebuie să fim așa pentru a avea o Europa mai inteligentă, uh, o Europa mai verde, o economie CO2 scăzut. Există multă flexibilitate, deci în concentrarea tematică, pentru a ține seama tocmai de nevoile locale și regionale. În acest context, aș spune că propunerea noastră are flexibilitatea să acopere multe provocări structurale. Mă gândesc la regiunile care exploatează intens cărbunele, și e nevoie de uh, eforturi concentrate pentru decarbonizare. Uh, tranziția energetică ne arată o altă poveste. Nu lipsa de finanțare, cât lipsa de capacitate administrativă care limitează dezvoltarea strategiilor și proiectelor în regiuni. Și aș sublinia că păcile de coeziune uh, sunt cunoscute și sunt accesate de IMM-uri, un nou fond ar crea confuzie pentru uh, cei care promovează și pentru beneficiari. Uh, al patrulea element e simplificarea. Mulțumesc pentru susținere. Aici știți foarte bine că am fost pentru o simplificare radicală. Mulțumesc pentru încredere multe din propunerile noastre de simplificare se bazează chiar pe sugestii și idei din uh, toți membrii familiei Coeziune. Am simplificat uh, cererile de plată, procesul de audit, aliniem mai bine acum regulile uh, între fonduri, am aliniat uh, regulile pentru granturi, respectiv instrumente financiare și, cum știți, avem un manual uh, pe 80 de măsuri cheie pentru simplificare. Mulțumesc încă o dată pentru susținere cu toate aceste propuneri. Știți prea bine că Comisia Europeană întotdeauna pentru simplificare, dar ea nu e un scop în sine. Flexibilitatea nu e nici ea un scop în sine. Coeziunea e celul nostru. Simplificarea și flexibilitatea pur și simplu sunt mijloacele pentru a-l atinge. Țelul nostru trebuie să rămână calitatea și eficacitatea politicilor noastre. Mă refer la acordul de parteneriat, 5 plus 2, concentrarea tematică, simplificarea pentru noi. Acestea sunt, aceștia sunt pilonii pentru eficacitate. Propunerea noastră acum trebuie să fie și sentimentată. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și pentru eforturile depuse. Uh, sigur că ne dorim cu toții politici uh, de calitate și eficace. Uh, sperăm să obținem împreună rezultate cât de curând. Cred că trebuie să începem să lucrăm împreună cât se poate de rapid și să găsim fiecare zi disponibilă de acum și până la plenul din aprilie ca să avansăm negocierile. Cele mai importante puncte pentru programele post-2020 sunt în mandatul de negociere ale ambe, ambilor colegislatori. Programarea, managementul și controlul, toate uh, constituie peste o treime din regulament. Știm prea bine că uh, nimic nu e uh, nu cădem de acord asupra nimic până când totul nu e negociat. Trebuie claritate pentru beneficiari, pentru autoritățile de administrare și management. Deja ați imprimat o uh, viteză uh, în tratarea dosarelor mm, pe toate regulamentele de care discutăm. Sigur că acum trebuie să accelerăm uh, eforturile și la Consiliu ca până la sfârșitul aprilie să putem merge la negocieri cu viteză. Vă urez mult noroc și aștept cu interes trilogurile noastre. Sigur, acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! All the questions. Mulțumesc în primul rând întrebările și după aceea trilogurile, dacă ne permite Consiliul. Am avut uh, chiar înainte întâlnirea cu președinția română și am discutat tocmai despre triloguri. Începem, începem acum sesiunea de întrebări și răspunsuri. Doamna Mercedes Breso. Nu, doamna Crele întâi. Bun. După aceea, doamna Bresu. Credeam că începem cu coordonatorii, dar nu contează. Mă bucur să iau prima cuvântul ca să vă pun întrebări. Doamna comisar, mă bucur de faptul că ați venit din nou la comisia noastră. E o zi fericită pentru că am reușit să votăm astăzi uh, regulamentul privind dispozițiile comune. A fost un vot uh, greu și cred că comisia noastră a trebuit să se mândrească cu rezultatele votului. Încă o dată le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să obținem acest rezultat și cred că pentru votul de la plenară avem uh, o bază solidă Ați uh, menționat și dumneavoastră subiecte importante, teme importante. Parlamentul uh, din totdeauna a fost uh, de partea Comisiei în ceea ce privește principiul parteneriatului pentru acordul de parteneriat. Noi vă sprijinim și de asemenea încercăm să consolidăm parteneriatul și din punctul meu de vedere la trilog acesta va fi uh, un punct foarte important pentru Parlament. Deci va trebui să continuăm să negociem în această direcție. Și bineînțeles că sprijinim Comisia și uh, în uh, oferta legată de simplificarea politicilor uh, în calitate de co-raportor și împreună cu raportorii alternativi am uh, acordat o atenție sporită uh, dispozițiilor administrative, deci am sperat, am, am încercat să împiedicăm uh, uh, îngreunarea administrativă prin amendamente și cred că într-o anumită măsură chiar am reușit. Și vă pot uh, da chiar un exemplu uh, Uh, există foarte multe informații în ceea ce privește evoluțiile legate de gen în statele membre, dar uh, tocmai în parte am încercat să uh, limităm aceste amendamente. Am vorbit cu raportorii competenți pentru că știm că aceste amendamente ar trebui să fie adoptate, ceea ce implică o povară administrativă și mai mare, ceea ce ar fi contravenit simplificării în politica de coeziune pentru care ne-am angajat. De asemenea, cu o majoritate foarte clară, ne-am pronunțat în ce privește transferurile între diversele fonduri și diversele programe ale Uniunii Europene. Deci să nu favorizăm aceste ă, transferuri, așa cum a ă, propus ă, Comisia, pentru că noi considerăm că după tăierile dureroase uh, pe care le-a propus uh, Comisia în domeniul CFM-ului, uh, mai ales în ce privește politica de coeziune, nu putem să procedăm ca și când am avea bani peste bani pentru a sponsoriza probleme precum mecanismul conectare Europei și așa mai departe, așa cum a propus Comisia. Eu cred că am ajuns la un compromis bun în ce privește aceste transferuri, dar și în ceea ce privește contribuția la alte programe. Și sper că Comisia uh, la negocierile cu Consiliul să ne sprijine uh, în această direcție. Intenția Comisiei noastre e să obținem pe de o parte flexibilitate, dar pe de altă parte și să subliniem sus și tare uh, că noi suntem competenți pentru politica de coeziune. Și deci trebuie să protejăm această politică. în uh, ce privește fondurile de coeziune și fondul de dezvoltare rurală, deci în uh, regulament nu am uh, finalizat dosarele, deci nu vă pot spune prea multe, dar în orice caz sper ca la jumătatea lunii februarie să putem să trecem la vot și să ajungem și de această dată la un compromis bun. Îmi pare rău de faptul că săptămâna trecută la plen Mm, nu am putut organiza obținerea unui mandat din partea președinției pentru a începe un trilog și spun acest lucru foarte clar, regret, pentru că am fi putut uh, uh, aduce mai aproape cetățenii uh, de Europa Uh, știți că cooperarea transfrontalieră este foarte importantă pentru unii cetățeni, pentru că uh, Europa devine palpabilă la fața locului și mi-aș fi uh, dorit să putem începe negocierile. În ce privește CPR-ul, sper să obținem mandatul la plenara din februarie. Sper să nu fie schimbat, rămâne de văzut și, în orice caz, după aceea, imediat să începem cu trilogul. Președinția s-a exprimat uh, în acest sens. Are, a încheiat uh, două blocuri cu mandatul și intenționează să, uh, să finalizeze un al treilea bloc și uh, dacă vom reuși Uh, să negociem programarea și managementul, uh, transmitem un uh, semnal pozitiv în direcția regiunilor. Da, bineînțeles că fiecare parlament hotărăște singur ce face, dar cred că un nou mandat, a cărui alcătuire, bineînțeles, încă nu o cunoaștem, va prelua munca pe care am făcut-o noi până acum și o va prețui. Cred că noul Parlament Uh, va fi conștient de răspunderea pe care o va avea uh, în ce privește politica de coeziune din 1 ianuarie 2021, pentru că această politică să poată să intre în vigoare și deci merită să încercăm să ajungem cât mai departe putem. Și sper să putem să beneficiem de sprijinea dumneavoastră în cooperarea cu Comisia. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc. Continuăm acum cu coordonatorii. Doamna Tomașici, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamna comisar, bun venit la comisia noastră. Am o întrebare care uh, m-a preocupat de când uh, am devenit eurodeputat. Întrebarea este ușoară, dar răspunsul nu este chiar așa ușor. Pe baza experienței dumneavoastră, cum poate ajuta și încuraja Comisia statele membre, mai ales uh, statele membre mai puțin dezvoltate, să se implice în mod activ în toate procesele legislative importante din uh, Uniunea Europeană. Din păcate, din experiență, știm că faptul că cunoști bine regulile permite unor state membre să aibă un, ale, un acces mai înlesnit uh, la finanțare, însă statele care sunt mai puțin informate, mai puțin active, nu primesc uh, acces în aceeași măsură la finanțare. Poate că o să-mi răspundeți că nu este una dintre misiunile comisiei, dar cred că comisia este la fel de bună precum cel mai slab uh, stat membru. Mulțumesc, domnul Van Mintelburg. Mulțumesc. Bun venit din nou la comisia noastră, domnule comisar. Ne bucurăm să vă, să vă avem printre noi. Ați spus și dumneavoastră în această dimineață am uh, discutat regulamentul privind uh, dispozițiile comune și s-a vorbit de posibilitatea de a uh, transfera banii de la fondurile uh, de dezvoltare înspre uh, fondurile gestionate în mod direct. Această propunere din, în urma votului urmează să fie slăbită și întrebarea mea am dorit să știm care este poziția dumneavoastră. Știți că va trebui să discutăm și la plenară și vom avea și posibilitatea să depunem amendamente. A doua întrebare. La sfârșitul lunii de, uh, lui decembrie vom vedea care este bilanțul în ceea ce privește uh, dezangajamentele și în ce privește România. De mai multe ori ați spus că în ultima lună a fost un risc mare de dezangajamente. Chiar pe pagina dumneavoastră Facebook, noroc că avem uh, rețelele de socializare, am văzut că autoritățile române au propus în urmă cu câteva săptămâni, până la sfârșitul anului, au propus proiecte în valoare de 629 de milioane de euro. Și întrebarea mea este, nu credeți că e o problemă și din perspectiva adiționalității dacă statele membre vin cu proiecte atât de târziu, la finele anului, riscul uh, este limitarea dezangajărilor, dar dacă ne gândim și la Curtea de Conturi, de exemplu, uh, se pune și problema adiționalității. Unul dintre proiecte de care s-a discutat, de exemplu, a fost achiziționarea a 700 de ambulanțe. E foarte important uh, pentru sectorul de sănătate din România, deci ambulanțele, uh, salvările pentru a uh, transporta bolnavi, bolnavi care trebuie să ajungă la spital și așa mai departe. În orice caz, conform informațiilor pe care le dețin, oricum ambulanțele ar fi achiziționate din uh, bani românești. Deci aici va trebui să discutăm problema adiționalității, pentru că știu că uh, auditorii europeni vor fi foarte uh, critici. Iar ultima întrebare în ce privește Curtea Europeană de Conturi, au uh, publicat un raport uh, cu privire la combaterea fraudei și am văzut că recuperările făcute în urma recomandărilor OLAF au fost mai mici la Digi, Digi Regio decât la alte direcții generale. Vă pot uh, da exemple. Digi Employment a recuperat 32%, Agri 24%, Regio doar 10%. Deci, întrebarea mea este care sunt motivele pentru aceste rezultate proaste? În ultimile luni de mandat uh, veți uh, lua măsuri pentru a recupera uh, aceste fonduri, dacă se poate. Mulțumim. Domnul Papadimulis, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă urez bun venit, doamnă comisar Crețu, bun venit din nou la comisia noastră. Aș dori să vă urez uh, un an fericit și eu. Și aș dori să mă refer uh, foarte pe scurt uh, să abordez câteva chestiuni. Sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că trebuie să folosim cât mai bine următoarele luni, mai ales lunile care ne rămân până la alegerile europene, pentru a ajunge la un acord cu privire la următorul cadru financiar multianual. și este o adevărată oportunitate pentru Comisie și pentru președinția europeană să uh, uh, apese pe accelerator pentru că uh, nu numai că vom irosi timp altfel, ci și vom pierde bani, pentru că astfel vom întârzia pregătirea programelor importante. Și asta va, fi, va merge mână în mână cu costuri economice și sociale. În vremuri în care zona euro și-a redus previziunile privind creșterea economică, întrebarea mea este care este poziția dumneavoastră? Va trebui să amânăm, vom ajunge în anul 2020 fără un acord cu privire la CFM, astfel încât programele uh, să decoleze. Care, uh, ce se va întâmpla? Care este, uh, să zicem, uh, intuiția dumneavoastră? Un al doilea subiect pe care doresc să-l abordez este interregul. Doamna Crel s-a referit. Plenara a votat pe marginea interregului. Uh, am avut un vot pozitiv și vom uh, trece la trilog. Iar în două zile, Grecia va ratifica un uh, racord uh, istoric cu Republica Macedoniei, ceea ce reprezintă un deznodământ fericit. Salut, deci Parlamentul, Comisia și Consiliul salută această evoluție. Deci vorbim despre o soluționare pozitivă a unui conflict de 30 de ani. Însă comunitatea internațională uh, Uh, salută acest eveniment, dar nu e suficient. Dacă am, avem uh, finanțare Interreg, ar fi mai bine pentru cetățenii ambelor țări, pentru că astfel uh, viața lor s-ar îmbunătăți, deci ar vedea foloase în viața de zi cu zi. Apoi, simplificarea. O altă chestiune importantă, Parlamentul European împreună cu dumneavoastră a simplificat o parte din proceduri, din procedurile administrative, dar cred că trebuie să fim foarte atenți cu um, Uh, standardele duble și vă pot da un exemplu. Uh, propunerea Comisiei privind politica de coeziune pentru noul CFM uh, ține cont și de alte criterii decât PIB-ul pentru distribuirea resurselor criterii sociale, de exemplu, rata șomajului, dar și altele. Aș dori să știu de ce regulamentul privind dispozițiile generale include precum criteriu doar uh, PIB-ul. De ce nu includeți uh, și alte criterii, criterii sociale, de exemplu? Uh, în regulamentul privind dispozițiile comune. Și foarte pe scurt aș mai, men- aș mai menționa încă două aspecte. În primul rând, vă pot spune că sunt îngrijorat Includerea fondului uh, migrației în regulamentul privind dispozițiile comune nu ține cont de următoarele aspecte. Migrația și fluxurile migratorii sunt o povară asupra țărilor care se află pe țărmul Mării Mediterane, pentru că nu avem o soluție europeană la adresa migrației. Deci avem de-a face cu un pericol, pentru că Uniunea Europeană nu poate să vină cu o soluție europeană, iar țările gazdă uh, sunt afectate de această povară suplimentară care se pune pe umerii lor. Și apoi, insulele sunt tratate în mod discriminatoriu. Uh, insulele și țările cu multe insule, precum Grecia, se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul cetățenilor la bunuri și servicii. Grupul meu intenționează să depună amendamente, chiar dacă trebuie să recunoaștem că s-au făcut multe lucruri bune în ce privește regulamentul privind dispozițiile comune, pentru că pentru noi aceste aspecte bugetare sunt foarte importante. Nu ne dorim ca regiunile să fie pedepsite doar datorită faptului că guvernele lor uh, nu-și fac treaba. Și vă spun acest lucru pentru că în prezent Cred că finanțele din Grecia sunt chiar mai bune și mai curate decât în Germania. Mulțumim. Doamna Bresu, acum aveți cuvântul pentru întrebări. Grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Bun venit, doamnă comisar, și din partea mea. Două observații doream să fac. După, în primul rând, după cum am amintit deja câțiva colegi, nu vom reuși dincolo de progresul care s-ar putea înregistra la triloguri, nu vom putea finaliza nimic dacă nu finalizăm și acordul privind uh, cifrele. E vorba de fiecare din regulamentele pe care le discutăm în această comisie. Asta înseamnă că, deși vom uh, putea ajunge la un acord privind anumite părți, în cele din urmă nu se va decide nimic dacă nu se va decide tot. Aici Parlamentul e cât se poate de ferm, deoarece e singura posibilitate pe care o are de a ține la oaltă aspectele unde are mai multă putere și unde are mai puțină. Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră, ce va face Comisia pentru a ajunge la un acord lucru care va fi foarte greu la un acord înainte de finele mandatului sau dacă nu reușim să ajungem la un acord, cel puțin să progresăm înspre un acord cadru care măcar să lasă să se întrevadă posibilități și care după aceea să permită, după cum spunea și dumneavoastră, finalizarea în octombrie. Asta ne însemna să finalizăm în octombrie cu un parlament nou comisia care în continuare va purta uh, discuțiile, așa s-ar însemna să finalizăm toate regulamentele și CFM. Dacă nu reușim să progresăm acum, sincer, nu înțeleg cum va fi posibil din punct de vedere tehnic uh, cu calendarul după aceea. A doua întrebare, mai simplă de data asta, uh, pentru toți aceia dintre noi care vin din regiuni muntoase, rurale, periferice din Uniunea Europeană, care reprezintă practic 80% din teritoriu sau și jumătate sau chiar mai mult din populație. Nu, așadar, n-ar plăcea dacă dumneavoastră v-ați finaliza mandatul după care, firește, vă, felicit. vă dorim să puteți continua, dar dacă v-ați uh, finaliza mandatul cel puțin cu demararea uh, agendei pe care noi am solicitat-o pentru, teritori- pentru teritoriile rurale, muntoase și ultraperiferice. Deoarece, mai ales având în vedere noul regulament care încearcă să mizeze mai mult pe concentrare, pe orientare europeană a folosirii fondurilor uh, la nivel teritorial, este important ca aceste abordări să fie diversificate în funcție de teritoriu. Pentru că agenda digitală nu înseamnă același lucru în marile zone urbane sau într-o zonă de munte unde problemele sunt altele. Dacă obiectivul poate fi același, felul în care se atinge acest obiectiv e diferit. Avem uh, o agendă pentru a atinge aceste obiective în zonele urbane. Trebuie să avem o strategie asemănătoare și pentru uh, regiuni pentru a permite orientarea, îndrumarea regiunilor să atingă obiectivele agendei digitale și în teritoriile marginale, în teritoriile periferice. Ne-am dorit așadar ca dumneavoastră în această perioadă de președinție română în plus, a președinția țării dumneavoastră, să demarați, măcar să inițiați acest efort, care va fi foarte important pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene și de concentrare tematică pentru toate teritoriile, nu doar pentru anumite regiuni, pentru anumite zone. Unul din motivele pentru care creșterea e atât de lentă e că nu reușim să ajutăm toate teritoriile. Există doar câteva care reușesc uh, să depășească obstacolele cu care se confruntă, dar dacă nu e toată Uniunea Europeană, atunci toată Uniunea Europeană de fapt va rămâne în urmă. Așa că vreau să știu ce va face Comisia Europeană, cel puțin pentru a iniția acest efort. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Novakov. Vă rog. Doamnă comisar, în numele coordonatorului PPE. Doresc să vă felicit pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și în calitate de coraportor privind regulamentul uh, dispozițiilor comune, aș dori să vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră la acest dosar atât de important. După cum bine știți, astăzi am uh, finalizat prima etapă într-o, perioadă, într-o procedură importantă. Am uh, atins o majoritate semnificativă în comisia noastră și așteptăm votul în plen pentru a primi, sperăm, mandatul uh, pentru a iniția negocierile tripartite. Doream să vă spun că mai devreme ministrul de resort uh, a președinției române a declarat mai devreme că e gata să inițieze negocierile și aș vrea să mă asigur că și comisia rămâne pe poziția inițială și că suntem uh, toate cele trei părți dispuse să colaborăm. Una din modificările pe care noi am propus-o în, uh, în raportul nostru deja se vede din titlu, și anume extinderea domeniului de aplicare. Nu a fost o decizie ușoară, nu a fost de asemenea deloc ușor să ajungem la o majoritate și la um, metoda corectă de a proceda, dar am reușit și credem că e un pas important pentru Uniunea Europeană. Bineînțeles, Există și alte aspecte importante în raport. Nu vreau aici să trec uh, în vedere deja, să trec în revistă deja cele spuse de colega mea Constanță. Cred că ar trebui să ajungem la o poziție comună referitor la rata de cofinanțare de pildă, transferuri și alte subiecte importante asemănătoare. Cred că trebuie să ne gândim uh, la ce vom face după aceea, după ce vom primi, sper eu, mandatul Parlamentului. Care credeți dumneavoastră că va fi calendarul, așadar, continuării acestor eforturi? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Buda. Aveți cuvântul. Ups. Mulțumesc, doamna președintă. Bun venit, doamna comisar și um, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți în vederea sprijinirii politicii de coeziune. În același timp, uh, vreau să subliniez un lucru și anume că nu cred că este suficient să ne mărginim doar la a livra um, către statele membre um, documente care să cârmuiască, să spun așa, politica de coeziune, ci trebuie să trecem puțin într-o altă etapă. Și de ce spun acest lucru? Am un exemplu care mi se la îndemână din România, de data recentă, prin ordonanța 114, s-au schimbat competențele autorităților care evaluează și care se ocupă de implementarea proiectelor din fonduri europene, dând competențe unor structuri care, pe de-o parte, nu au personalul calificat în acest sens și, pe de altă parte, nici nu, acest personal nici măcar nu este suficient în vederea asigurării unei implementări eficiente a proiectelor pe fonduri europene. Iată, deci, uh, că putem asista la un eșec al implementării politicii de, de coeziune în unele state membre și îmi pare rău că trebuie să dau exemplu uh, în acest sens țara mea. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra necesității și subliniez necesității de a gândi o formulă astfel încât să dăm posibilitatea autorităților locale de a deveni titulari de proiecte la nivel regional atunci când guvernele statelor membre nu apreciază ca fiind o prioritate o anumită investiție în sănătate, de exemplu, da? Tot așa avem uh, pus în, uh, uh, aprobat de altfel de către Comisia Europeană în România 150 de milioane de euro pentru spitalul de urgență regional, sunt trei spitale, iar guvernul spune că nu este pentru el o prioritate. Avem o manifestare expresă din partea unor autorități locale de a prelua aceste uh, spitale pentru uh, construire, însă guvernul se opune. Ori eu cred că de la nivelul Comisiei Europene, câtă vreme aceste obiective sunt bugetate, ele trebuie să uh, să găsesc mecanisme prin care autoritățile locale să aibă această posibilitate de a reconstrui dincolo de neapărat de voința guvernului. Pentru că altfel veți rămâne dumneavoastră comisia da, cu acești bani necheltuiți. Și o ultimă uh, chestiune legată de posibilitatea pe care cred eu că trebuie să o conferim într-o formă sau alta autorităților publice, locale sau județene de, a, de a-și crea, dacă vreți, acele capacități juridice care să le permită absorția fondurilor europene în regiunile lor, plecând de la nevoile pe care le au în acele regiuni. Uh, este deja de notorietate publică faptul că avem în uh, România această alianță a vestului în care patru județe da, s-au uh, coagulat fără să aibă neapărat o structură administrativă, dar și-au pus împreună nevoile, prioritățile, problemele și încearcă să găsească împreună soluțiile prin accesarea fondurilor europene. Dacă nu vom gândi la nivel regional această politică, să știți că ea va fi falimentară în viitorul uh, nu foarte îndepărtat, pentru că nu poți să dezvolți o rețea de infrastructură a unui drum pe doar uh, 50 de kilometri când el trebuie să continue mai departe. Nu poți să nu dezvolți, de exemplu, un spital uh, cu medicină de urgență decât la nivel regional. Și de aceea cred că trebuie să aveți în vedere această chestiune și anume de a sprijini aceste autorități să aibă posibilitatea ca ele să devină titulare de uh, proiecte, uh, ceea ce înseamnă absorbția fondurilor europene, în exercițiul financiar 2021-2027. Mulțumesc! Thank you, Ms. Maletic. You have the floor. Mulțumesc, doamna Maletic. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i urez bun venit, domnule comisar. Mulți colegi deja au punctat uh, slăbiciunile din propunere și sper că la trilog uh, veți sprijini poziția Parlamentului în ceea ce privește transferurile, plafoanele pentru ratele de cofinanțare, după care nu știu dacă cineva a mai fost a mai amintit, uh, indicatorul de performanță, acesta a sărit de la 40 la 85. Știu că ne gândim tot mai mult la rezultate, dar uh, are de-a face cu numărul de indicatori, pentru că uh, complică considerabil punerea în aplicare și monitorizarea. Cred de asemenea că ar trebui să ne gândim uh, mai bine la programare. De pildă, în perioada actuală, 2018 a fost anul cu numărul 5 de punere în aplicare, de fapt. Și toate statele membre, după părerea mea, care au reușit să ia toate sumele alocate până la finele anului 5 vor reuși, vor avea succes cu punerea în aplicare. Iar acum, cu nou regulament, avem această nouă regulă 5 plus 2, așa că poate ar trebui să ne gândim la efectele pe care le va avea asupra implementării și vitezei execuției acesteia. O altă idee de care ar trebui să ținem cont e faptul că nu ați deschis anexa 22, trebuie încă să mai discutăm despre faptul că nu e complet clar cum să fac alocările. Ba mai mult, sper că vom ajunge la sume mai mari uh, pentru politica de coeziune în cadrul negocierilor CFM și nu vom ajunge la această diminuare a sumei totale pentru politica de coeziune. Și ultima observație, legate de condiționalități și de faptul că, în paralel, avem o serie de dispoziții care se vor impune și sunt legate de politica de coeziune, de pildă statul de drept. O soluție mai bună ar fi, poate, dacă acele guverne care nu respectă statul de drept ar plăti direct la bugetul european o anumită sumă, 0,2% din PIB, de pildă, așa cum există în uh, pachetul celor șase măsuri sau pachetul celor uh, două regulamente și să nu blocăm uh, beneficiarii finali din cauza proastei gestiuni la nivelul guvernelor. Am putea să le punem la oaltă, așadar, aceste inițiative și să le promovăm la trilog. Mulțumesc acum, domnul Zeller, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc de asemenea, doamnă comisar, pentru cooperarea excelentă de până acum. După cum au spus deja o parte din antevorbitori, vreau să aduc în discuție cooperarea transnațională și transfrontalieră. Comisia a venit cu o propunere deschizătoare de drumuri aici, în ceea ce privește programele um, transfrontaliere și cooperarea transnațională, ca aceasta să nu se oprească la frontierele Uniunii, ci pe scurt și nu doar în varianta lor uh, rezumată ar putea, de-a dreptul să fie extinsă prin instrumente de finanțare pentru comerțul exterior, astfel încât și dincolo de frontierele Uniunii Europene să putem să colaborăm cu acele state care au statutul de țară candidat. Colegul uh, Elen a scos în evidență cât de important este acest subiect și de cât actualitate. Parlamentul uh, s-a grăbit uh, ca să adopte acest nou regulament. Am reușit acest lucru săptămâna trecută și, bineînțeles, sperăm că cât se poate de repede să mergem la trilog pentru a oferi în acest fel certitudine juridică tuturor acelora care doresc să participe la aceste programe, pentru că pentru mine cooperarea transfrontalieră este în continuare un element al nucleului Uniunii Europene și că în multe țări unde vedem uh, un, uh, o accentuare a atitudinii naționaliste ar trebui să facem un efort suplimentar pentru a veni în întâmpinarea acelor oameni care vor să trăiască și să lucreze dincolo de frontierele naționale. Iată de ce acest uh, regulament este un instrument cât se poate de util. Felicit de asemenea Comisia pentru propunerea pentru un nou mecanism pentru depășirea uh, obstacolelor administrative și juridice în cooperarea transfrontalieră a fost uh, o inițiativă foarte curajoasă. Și după cum am auzit în anumite state membre și în anumite parlamente regionale s-a lovit uh, de opoziție. Eu sincer regret că nu am reușit aici în Parlament să um, îi dăm uh, o condiționalitate suplimentară acestui mecanism, ci că în continuare are un caracter voluntar pentru statele membre în ce privește punerea în aplicare. Sper să nu înregistrăm aici un regres și aș ruga Comisia să continue cu acest efort, să nu precupețească niciun efort și să convingă statele membre că acest mecanism este important pentru ca în acest fel să se depășească multe din obstacolele administrative amintite cu care se confruntă regiunile transfrontaliere. Vă urez mult succes în acest sens și, în plus, având în vedere președinția română a Consiliului, sunt convins că aveți uh, relații cât se poate de bune și poate că reușiți să convingeți și președinția română ca la trilog, cel puțin în ce privește instrumentele transfrontaliere, să dea dovadă de unitate pentru ca cel puțin în acest fel să marcăm începutul uh, aici. Mulțumesc foarte mult. Întrebări uh, din partea Comisiei Regii, cred că multe întrebări. Aveți cuvântul, uh, doamnă ministru, pentru a răspunde la aceste întrebări sau pentru a face observații referitor la acestea, vă rog. It's always very interesting. Mulțumesc, e foarte interesant pentru mine să vă ascult, pentru că Dumneavoastră cunoașteți foarte bine această politică și putem găsi împreună soluții. Îmi dau seama că lucrăm împreună deja de patru ani. Și e ultimul nostru an în acest format. De ce nu puteam să fiu alături de dumneavoastră în sală anul uh, viitor? O să încerc să răspund comentariilor, întrebărilor. Uh, Constanță, doamnă Crel, principiul parteneriatului e unul din pilonii politicii noastre și vreau să-ți mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor, dar și ție personal, pentru susținere, pentru susținerea propunerii de simplificare în special. Sigur, apreciem foarte mult. Chiar cred că trebuie să rămânem vigilenți să evităm să ne reîntoarcem la aceleași reguli despre care acum toată lumea se plânge în toate țările. Nu am vizitat nici o singură țară în care să nu aud plângeri despre birocrație, despre complexitate și cred că după 25 de ani de reguli neschimbate a venit în sfârșit vremea să facem o simplificare radicală, majoră. Și vă mulțumesc pentru susținere. Sigur că în ce privește bugetul ca atare, mă bucur că am reușit să păstrăm volumul cel mai mare pentru coeziune, 337 de miliarde pentru cele 27 de state membre, dar sigur aș fi preferat o propunere bugetară ceva mai ridicată pentru politica noastră. Dat fiind însă contextul și provocările ce mai apar, știți că doar în acest fel am putut să mergem înainte, având un buget atât echilibrat cât și ambițios. Eu sper însă că în înțelepciunea sa și Consiliul va aloca mai multe resurse politicii noastre. Haideți să continuăm să sperăm. Haideți să sperăm în generozitatea Consiliului. Începește trilogurile, Sper să putem să pornim negocierile rapid după adoptarea în plenarea a mandatului ce privește control și management, Cred că e un lucru important. Simplificarea Doamna Tomașici, 80% din fondurile noastre vor merge pentru regiunile mai puțin dezvoltate în următoarea perioadă de programare. Nu vorbim însă numai de bani. Avem multe instrumente și programe. Prima decizie pe care am luat-o când am ajuns la comisie era acel task force pentru mai bună implementare în 8 state membre, care acumulaseră întârzieri și le-am ajutat în mod real. Toți experții s-au deplasat pe teren și au ajutat autoritățile locale și naționale cu consiliere. E adevărat că și anumitele noi state membre au mereu aceste probleme cu capacitatea administrativă, cu înțelegerea regulamentelor și eu sunt un mare suporter al schimburilor de experiență între statele membre care utilizează aceste fonduri uh, FEDER. Unele au început să utilizeze fondurile din 70 uh, și ceva, altele doar din 2013. E clar însă că noile state membre, cele 12, noi state membre, care au aderat după 2004 au făcut progrese remarcabile, tocmai grație fondurilor europene. Bulgaria, de exemplu, unde 80% din toate investițiile publice se fac cu fonduri europene. În România, 60% din fondurile, din investițiile publice sunt făcute cu fonduri europene și cred că e important să continuăm să ajutăm aceste state membre. Le vom însoți, le vom consilia în negocierea noi perioade de programare și eh, prin aceste noi acorduri de parteneriat pentru următoarea perioadă de programare. Vă asigur că și pentru perioada în curs. Mm, domnule Van Miltenburg, mulțumesc pentru observații. Aveți dreptate, calitatea proiectelor e importantă. Aș vrea să spun că plățile last minute, ultim moment, nu sunt specifice doar României, multe țări se confruntă cu astfel de plăți de ultim moment în luna decembrie, bună oară, și e sarcina celor care efectuează auditul să vadă care e calitatea acestor programe. E adevărat pentru România că la începutul 2018 am avut un risc de dezangajare a plăților din programele regionale de peste 800 de milioane de euro și am schimbat uh, programele operaționale pentru a transfera banii între sectoarele în care um, transportul urban, de exemplu, în sectoarele în care absorpția era mai mică, transferăm către IMM-uri, de exemplu. Un sector care are cele mai bune programe. Deci am uh, uh, preluat atunci și uh, acest proiect al celor 700 de ambulanțe de cumpărat, de importanță națională până la urmă, în programul operațional, la solicitarea autorităților române, a primit finanțare europeană. Cum am mai menționat, avem această flexibilitate pentru toate statele membre. De, am schimbat programele operaționale pentru multe state membre, pentru migrație, de exemplu, pentru ajutorul în susținerea migrați, migranților. Ideea e ca statul membru să nu piardă banii europeni respectiv. Ce vă pot asigura? Regulile sunt respectate indiferent despre ce stat membru e vorba sau despre ce sumă de bani e vorba și aplicăm aceleași verificări riguroase tuturor statelor membre. Ori de câte ori vedem că trebuie să intervenim, o facem fără ezitare. Acum e adevărat că nu am avut resursele și timpul necesar să începem verificările tuturor programelor. Cum spuneam, unele au fost înaintate în decembrie abia, dar cei de la audit Uh, se ocupă de analiza programelor pentru a vedea dacă sunt eligibile sau nu. Ce am încercat să evităm e dezangajarea automată. Acum uh, banii sunt acoperiți de programe, de cerere de plată, dar haideți să vedem dacă aceste programe sunt și calitative sau nu. În orice caz, vă asigur că aceleași reguli se aplică tuturor țărilor. Domnule Papadimulis, mulțumesc foarte mult pentru observații Tocmai vin de la o întâlnire cu ministrul Elen pentru uh, digitalizare, uh, un aspect foarte important, în special în zonele rurale. Uh, eu cred că putem avea un acord cât se poate de rapid și, cum spuneam în introducere, ar trebui să demarăm cât de rapid trilogurile. Înțeleg că și dumneavoastră sunteți gata pentru trilog și sper că și Consiliul e. Din punctul nostru de vedere, noi putem începe și mâine fie că e vorba de cooperarea transfrontalieră sau alte uh, dosare. Noi suntem nerăbdători să lansăm trilogurile și, după părerea mea, Consiliul e cel care încetinește lucrurile, pentru că văd cât sunteți și dumneavoastră de disponibil. Deci haideți să sperăm că vom avea sorți de izbândă în triloguri. În ce privește numele Macedoniei, Sigur că a existat această dispută în ce privește numele, dar lucrurile par să meargă în direcția cea bună și sigur cooperarea transfrontalieră va oferi mijloacele necesare pentru cele două state. În ce privește insulele și zonele muntoase. E o întrebare ce revine adesea din partea doamnei Breso și a domnului Papadimulis. Știți că încercăm să răspundem nevoilor specifice ale regiunilor și rapoartele pe coeziune au identificat provocările în funcție de tipul de regiune din Europa. Am vorbit chiar și în plen și aici la dumneavoastră în comisie despre aceste aspecte și eu cred că în noua propunere statele membre au multă flexibilitate în ce privește alocările financiare și programarea în țara lor. Cum vă spuneam, în martie am început negocierea cu fiecare stat membru și fiecare stat membru poate pune accentul în noul acord de parteneriat pe nevoile sale specifice ale regiunilor uh, sale reprezentative. Oricum, în următoarea perioadă de programare, noi ne-am dorit intervenții mai bine țintite în toate regiunile, mai ales prin instrumente de uh, dezvoltare teritorială integrată pe care noi le susținem și o vom face în, și în continuare. Însă pentru simplificare și ca să nu limităm și mai mult programele, nu am reglementat area de aplicare și modalitatea de intervenție pentru astfel de zone, astfel de regiuni. Cred că e o decizie ce se ia la nivel național. În ce privește zonele ultraperiferice și puțin populate, există și acolo alocări specifice. În ce privește alocările, știți prea bine că ne bazăm pe PIB-ul per capita. Potrivit acestei metode am uh, obținut peste 20 de scenarii și am căutat întotdeauna metoda cea mai echilibrată. Inițial, metoda a fost stabilită pentru a metoda a fost utilizată pentru a stabili bugetul de coeziune într-o uh, perioada uh, anterioară. Se bazează pe prosperitatea regională și națională și am introdus și PIB-ul per capita și câțiva indicatori noi, cum ar fi educația, schimbările climatice, șomajul rândul tinerilor și migrația, ajustând anumiți parametri pentru a asigura un rezultat just și echitabil. Din punctul meu de vedere, e important pentru că, date fiind progresele înregistrate de multe state membre, ele ar fi putut pierde comparativ cu banii pe care noi i-am inclus în propunere. Deci cred că până la urmă rezultatul e unul uh, just și echitabil. Oricum, știți prea bine că negocierile CFM sunt întotdeauna foarte complicate, iar e nevoie de timp pentru a găsi echilibrul dorit. Dar mai mulți dintre dumneavoastră m-au întrebat despre calendar. Sunt de acord. Trebuie să facem tot ceea ce e uman posibil, omenește posibil, în cadrele acestui mandat legislativ, pentru că habar n-avem cum va arăta viitorul Parlament și cât de rapid se va putea trece atunci la negociere. Și tare mă tem, la fel ca dumneavoastră, de o adoptare întârziată a CFM-ului. Trebuie să demonstrăm că am învățat lecția trecutului. În multe state membre avem întârzieri din cauza adoptării foarte tardive a regulamentului. Până acum, până în decembrie spuneam că, la fel o făcea și președintele Juncker, că trebuie să obținem acordul pe CFM înainte de alegeri. Acum înțeleg că noul scop e să avem un acord până în toamnă, până în toamna lui 2019, înțeleg. Sigur, eu sunt încrezătoare că vom avea sorți de izbândă. În ce privește dezvoltarea rurală, domnul Novakov a părăsit sala. Sigur că respect propunerea dumnealui, dar comisia a făcut această propunere și eu o voi apăra în triloguri. Ratele de cofinanțare. Uh Uh, uh, Doamna Maletici a pus această întrebare. Vor face parte din negocieri. e cea mai bună pentru viitor este să începem cât mai repede negocierile, după care vom vedea cum uh, continuăm. Propunerea noastră cu privire la cofinanțare vizează acordarea mai mult a unei mai mari responsabilități uh, statelor membre. Statul uh, de drept, uh, după cum știți, a fost legat acum de, dreptul, de, de mm, bugetul european și există dispoziții pentru ca statele membre să-și asume răspunderea. Acum să vedem, pentru că tocmai ați adoptat propria propunere la plenară, să vedem cum va reacționa Consiliul și că, cum va arăta până la urmă mecanismul final. Domnule Buda, mulțumesc foarte mult pentru abordarea dumneavoastră. Aș dori să spun că pentru mine este foarte important să ajutăm statele membre, dar în același timp nu putem impune ceva cu forța. De exemplu, cine e beneficiarul? E la latitudinea statul, statului membru, ați menționat cele trei spitale regionale, deci în programele regionale intervin ministerele sănătății, știu că autoritățile locale ar dori să devină beneficiar, dar uh, trebuie să avem o uh, cerere din partea autorității naționale. Pentru următoarea perioadă financiară, bineînțeles că avem și agenda urbană și există o obligație pentru ca fiecare stat membru să aloce cel puțin 6% autorităților uh, locale direct pentru ca acești bani să fie gestionați de autoritățile locale. Chiar pentru această perioadă de programare financiară am avut fonduri europene care au fost gestionate direct de către consiliile locale, de către autoritățile locale și cred că e foarte important că uh, avem uh, un procent din FEDER uh, uh alocat dezvoltării uh, rurale prin strategiile locale de dezvoltare rurală e foarte important să sporim uh, eficiența acțiunilor programate și sunt de acord cu dumneavoastră. Sigur că nu putem de la Bruxelles să uh, pretindem că știm unde se pot face cele mai bune investiții, dar câteodată nici autoritățile naționale nu știu uh, cum uh, e situația mai bine decât autoritățile uh, locale și regionale. Mulțumesc, am vorbit poate prea mult, dar am încercat să răspund la toate întrebările. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru răbdare, ca întotdeauna. Și haideți să vedem cum ne putem uh, reuni pentru a începe negocierile în triloguri. Așa cum am spus, a, domnule Țeler, aș dori să vă spun că cooperarea transfrontalieră este foarte importantă pentru mine. Uh, chiar de ieri eram gata, ca să mă exprim așa, să începem uh, negocierile, dar haideți să exercităm presiunea asupra Consiliului, atât Comisia cât și Parlamentul. În calitate de colegiuitor aveți un cuvânt greu de spus pentru ca negocierile să înceapă cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim, doamnă comisar! Astăzi am încercat uh, cu, să abordăm uh, Uh, sub uh, întrebări și președinția, am pus aceleași întrebări, am insistat să începem negocierile și vă pot spune că nu vom precupeți niciun efort în acest sens. Mulțumim pentru răspunsuri, mulțumim pentru cooperarea foarte strânsă și sper să putem să începem cel puțin o parte din negocieri cât mai repede. Mulțumim, dragi colegi! A fost ultimul punct de până de zi. Da, o zi plină o zi, o zi uh, încărcată. Ați primit mailul cu deciziile coordonatorilor. Dacă nu sunt obiecții, le considerăm adoptate, da? In any other business? La chestiuni diverse? Există mm, mm, întrebări diverse? Nu? Am o observație la acest punct eu. Poate că știți că astăzi avem cocktailul de anul nou Cred că merităm un pahar de vin după ziua de încărcată de astăzi și, deci, cocktailul va avea loc în zona E, la etajul 1, chiar în locul unde am avut anul trecut cocktailul de anul nou, ca să știți. Și începe la ora 6 fix. Deci mai aveți un sfert de oră. Și ultima mea comunicare pentru dumneavoastră, următoarea reuniune va avea loc în 14 februarie, o zi de joi, la Strasburg, spune președinta. Deci 14 februarie. Am adulat, anulat uh, ședința din 7 februarie și ne vom întâlni în 14 februarie la Strasburg. Aș dori să, mulțumim, uh, să mulțumesc interpreților, spune președinta, uh, mulțumim și noi și vă mulțumesc tuturor pentru participare. Suspendăm ședința Comisiei Regii.